Începem cu explicațiile la raportul Chris Davis. O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050. Prima persoană va fi Mihail Kaminski. Un minut, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi eurodeputați, bineînțeles, obiectivele care sunt uh, subliniate în acest raport sunt niște obiective ambițioase. Protecția mediului înconjurător ar trebui să ne unească pe toți, însă în același timp trebuie să spunem că recent în Uniunea Europeană a apărut o tendință de uh, restricții foarte stringente în ceea ce privește mediul înconjurător, asta în în cazul în care alte mari economii poluatoare, precum China și uh, SUA, nu împărtășesc uh, scopurile noastre. În Uniunea Europeană, prețul acestei atitudini nobile va fi plătit de economiile din țările mai slab dezvoltate. De aceea, nu am putut vota în favoarea acestui document, deși sunt de acord cu argumentele. Vă mulțumesc. Francesco Di Angelis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aprobarea acestui raport ar trebui să contribuie la sporirea nivelului de investiții și astfel să se garanteze viitorul industrial al Uniunii Europene. Trebuie să stimulăm industria uh, și să promovăm investițiile pentru a putea promova creșterea economică și în același timp să reducem emisiile de dioxid de carbon. Este important ca în același timp să nu micșorăm competitivitatea Uniunii Europene, din contră trebuie să o sporim. Iată de ce trebuie să facem un efort când se pune problema de a găsi surse regenerabile de energie, când privește investiții în economia curată și în economisire. Nu trebuie să rămânem în urmă, deci acum trebuie să mergem înainte către o economie ecologică care să promoveze dezvoltarea durabilă. Mulțumesc foarte mult! Un minut, domnul Sonic. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește comunicarea Comisiei legată de raportul domnului Davis privind <clears throat> economie cu emisii scăzute de carbon până în 2050, deci referitor la acesta aș vrea să spun două lucruri. Trebuie să recunoaștem costurile acestor reduceri. În al doilea rând, dacă avem uh, drepturi reduse, va apărea multă incertitudine în rândul industriei. Iată că schimbăm acordurile pe care le-am atins acum câțiva ani în ceea ce privește dioxidul de carbon. Deci noi schimbăm acum regulile știind că industria și-a planificat deja producția în perspectiva anului 2020. Deci nu avem cum să creăm această incertitudine. Și nu toate acordurile din 2008 sunt în vigoare. Trebuie în continuare să ajungem la un acord privind un pachet și de aceea spun că e foarte devreme să stabilim noi ținte de reducere a emisiilor. Domnul Bielan, un minut panie przewodniczący głosowałem za odrzuceniem. Domnule președinte, am votat împotriva acestui raport privind strategia respectivă pentru că această strategie este foarte ciudată. Guvernul polonez a votat împotriva acestei chestiuni pentru că toate acordurile trebuie uh, să aibă loc în cel uh, mai devreme în trei ani. E vorba de negocierile de climă și nu știm cum o să arate economia europeană în următoarele zeci de ani. Eliminarea carbonului din industrie ar fi dăunătoare pol- industriei din Polonia, care se bazează pe limitarea, pe resurselor care duc uh, la emisiile de carbon. Deci, se va duce la sporirea costurilor care vor uh, coborî standardul de viață al polonezilor. Așa că nu sunt de acord cu ce spune spuse de comisie apropo de vânzarea acestor certificate care se referă la excesul respectiv. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este foarte un obiectiv important pentru climă, dar cred că reducerea contractației numai la o economie cu conținut scăzut de carbon nu e suficient. Ne îndreptăm în direcția incorrectă. Trebuie să vorbim despre protecție și despre folosirea grijulia resurselor nu trebuie să fie ceva făcut numai de sectoarele individuale. În agricultură sunt ținte mult prea înalte care nu pot fi explicate pe bază științifică, deci mai ales că se vede că e nevoie de alimente, deci agricultura nu face parte din această problemă, ci este o parte a soluției, deoarece agricultura este cea care poate fi uh, adusă, îndeplinită în circuite închise, deci nu susport acest, nu susțin acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este doamna Băsescu

Domnule președinte, există foarte multe recomandări pozitive în acest raport, însă și unele mai controversate. Majoritatea acestora au fost respinse până la urmă și cred că am ajuns la un rezultat mulțumitor. E important să fim competitivi în această perioadă de criză economică. Dacă vrem să depășim criza și dacă vrem să avem creștere economică, e nevoie de locuri de muncă, de industrii noi și trebuie să fim competitivi la, nivel, la nivel internațional și trebuie să existe un echilibru între asta și uh, grija noastră pentru mediul înconjurător. Unele propuneri făceau rău economiei și au fost respinse, altele nu au fost respinse, însă soluția principală e să uh, convingem China, SUA și alte țări să um, încercăm să abordăm această problemă cu toții la nivel internațional. Doar împreună putem face ceva. Vă mulțumesc acum, domnul Tanoc. Mulțumesc. M-am abținut la acest raport. Este o idee în sine, o idee bună pentru foarte multe motive, combaterea schimbărilor de climă și uh, economisirea resurselor de carbon, dar Comisia cere niște măsuri care să înșele cumva, să atingem cumva obiectivele din 2030 mai repede decât era nevoie. E vorba de măsuri intervenționiste care trebuie să se refere la măsurile care au eșuat în ceea ce privește comercializarea certificatelor pentru emisii de carbon. Conținutul acesta controversat a fost diluat, iar noi, grupul ECR, am considerat că pachetul de compromis nu poate fi acceptat uh, pentru că are niște prevederi referitoare la combaterea schimbărilor de climă, mai ales în ceea ce privește agricultura și finanțarea la nivel regional. De aceea ne-am abținut. Mulțumim foarte mult! Explanații, explicații de vot privind uh, site-urile discriminatorii. Domnul Kaminski are acum un minut. În țările de jos, acest partid politic care sprijină guvernul folosește ura împotriva migranților din estul Europei în scopuri politice. Noi ne-am opus uh, vehement acestui lucru și mă bucur să văd că situația din uh, Olanda a dus la opoziția clară a Parlamentului European. Din păcate, însă, astfel de situații nu se întâmplă doar în țările de jos. Și în Marea Britanie există mulți care se opun imigranților polonezi, chiar și unii reprezentanți aici din Parlamentul European țin un astfel de discurs. Și sper ca eurodeputații europeni să apeleze la colegii britanici să renunțe la acest limbaj. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aici, de obicei, vorbim de voturi declamative și de cele mai multe ori efectul nu este real. Cu cât e mai gravă criza, cu atât noi ne implicăm în acest lucru. Grecia este uh, în incapacitate de plată, toată lumea e în incapacitate de plată și nu îi condamnăm pe autorii acestor uh, site-uri. Nici măcar nu condamnăm partidul respectiv, ci condamnăm un alt partid, partidul premierului olandez s-ar putea să protesteze și pe bună dreptate, pentru că dacă și-ar petrece fiecare moment răspunzând de ce se întâmplă în alte partide, nu ar mai putea să se conducă țara. Motivul este că aici e așa un fel de dute vină un, un grup trebuie să dea o rezoluție, noi trebuie să aprobăm și am uh, ajunge la mai multă responsabilitate, la mai multă credibilitate dacă nu ne-am complace uh, în această atitudine plină de rezoluții de genul acesta, care nu au efect în lumea reală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Ceabașogă. Érdekes helyzet alakult ki az EU egyik. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din uh, Olanda, o țară fondatoare, e foarte interesantă. E o țară cu o tradiție democratică îndelungată, o țară cu o tradiție liberală îndelungată. E vorba de țările de jos și iată că acolo avem uh, acest sit xenofob deschis uh, cu acordul tacit al guvernului pentru a țăța cetățenii împotriva imigranților din alte țări. Uh, ar fi o practică condamnabilă în orice caz, chiar dacă ținta ar fi fost cetățenii din afara Uniunii Europene, însă faptul că e vorba de cetățeni europeni e și mai grav și de aceea trebuie să luăm atitudine, să facem ceva. Haideți să încercăm să evităm uh, dezbinarea Europei între cetățeni buni și cetățeni răi. Avem nevoie de mai multă solidaritate, de mai multă Europa acum. Deci nu avem nevoie de ură în niciun caz. Vă mulțumesc, doamna Norica Nicolai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

Uh, excuse Now it's okay? Is it okay now? please start, you can start <laughs> Stimați colegi, este o palmă dată democrației. Un uh, guvern dintr-un stat democratic nu este capabil să lupte împotriva unui uh, site xenofob. Este vorba aici despre un site care îi transformă în victime pe cetățenii din centrul și estul Europei. Această rezoluție nu trebuie doar adoptată astăzi, trebuie să exercităm în continuare presiunea asupra premierului din țările de jos. Acesta este obligat să întreprindă o serie de măsuri juridice. Acest site este discriminatoriu și uh, combate, contravine tuturor libertăților Uniunii Europene guvernul olandez nu a prezentat niciun fel de argumente solide. Timp de 20 de ani, olandezii însă au, uh, s-au folosit de situația din uh, estul Europei. Au investit în uh, Polonia, spre exemplu, sau au cumpărat o mulțime de reședințe secundare în Cehia. Acum așteptăm ca majoritatea cetățenilor olandezi să lupte împotriva acestei politici xenofobe. Vă mulțumim foarte mult. Urmează acum uh, domnul Stadler. Prezident, ich habe heute gegen diese... Domnule președinte, astăzi am votat împotriva acestei rezoluții. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, e dreptul oricărui cetățean european să își prezinte plângerile și să aleagă maniera în care își prezintă aceste plângeri. Acest lucru se poate întâmpla prin intermediul site-urilor de internet sau prin intermediul ziarelor. Însă, și acum dați-mi voie să pornesc la cele spuse de domnul Kaminski, mi se pare greșit, fundamental greșit, să numim uh, nații, fie că e vorba de nații europene, fie că e vorba de națiuni din afara Uniunii Europene, pe un site. Deci, prin urmare, sunt în, împotriva numirii polonezilor pe, aceste, uh, pe acest site. Infracționalitatea nu are nimic de afară, ce cu o națiune, ci este, are un caracter cât se poate de internațional. Vă mulțumim. Urmează domnul Iacolino. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O moțiune pentru o rezoluție privind un asemenea subiect este fără îndoială utilă. Evident, trebuie să combatem discriminarea oriunde s-ar manifesta. Și de asemenea, trebuie să analizăm situația care are loc. Bineînțeles că este o chestiune importantă și trebuie să analizăm problema integrării. Există rezoluția, 38, de exemplu, și noi cu toții uh, sărbătorim ideea cetățeniei europene în 2013, de aceea ar trebui să eliminăm toate obstacolele în calea atingerii ei. Internetul, bineînțeles că este un instrument vital pentru răspândirea cunoștințelor, dar sunt foarte multe standarde vitale care ar trebui respectate. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, doamna Elena Băsescu

Sunt de acord cu poziția doamnei comisar Reding. Această pagină de internet pe care poți să faci plângeri împotriva cetățenilor e o încălcare clară a dreptului comunitar. Sunt indignat de o astfel de atitudine naționalistă și intolerantă. Însă mă miră lipsa de reacție a guvernului olandez. Olanda e o țară care a avut uh, relații cu Polonia de ani de zile. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat și vreau să vă spun că polonezii imigranți sau nu sunt niște oameni care în tot timpul au intențiile cele mai bune. Vă mulțumesc un minut, Repo. äänestin puolesta sillä... eu am votat pentru această rezoluție pentru că este bine ca Parlamentul să-și exprime dezaprobarea față de intoleranțe. Interdicerea unei discriminări bazată pe naționalitate este un principiu important al Uniunii Europene. În site-ul acesta se face apel direct la discriminare. Deci trebuie să se exprime această dezaprobare pentru că există riscul să se propage asemenea activități în alte state membre Prejudecățile duc foarte adesea la acțiuni uh, violente și mai ales dacă e vorba de diviziuni etnice. Eu știu ceva de genul leneșii din sud și vrednicii din nord. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Un minut, domnul Hanek. Do about nothing. Ik denk dat dit eh, Shakespearean citaat nog het beste... Vă mulțumesc, domnule președinte. Ce facem aici? Eu avem de-a face cu o furtună într-un pahar de, de apă. Ce? Despre ce discutăm? Despre un uh, site din Olanda. Bine, nici eu nu sunt foarte încântat de acest site. Sunt în, un totul de acord, uh, sau în principiu de acord cu domnul Statler, însă uh, în același timp, trebuie să recunoaștem că în Olanda a existat întotdeauna acest partid politic care a luptat permanent împotriva imigrației uh, fie ea din afara Uniunii Europene, fie din interiorul Uniunii Europene și acest partid are dreptul să se adreseze electorilor săi. Iar Parlamentul European nu trebuie să se implice în, în aceste dispute interne sau în aceste discuții interne. E vorba aici despre o libertate a expresiei practic, uh, nu trebuie la rândul nostru să exagerăm. Vă mulțumim foarte mult. Urmează domnul Poselt. Avem de-a face aici cu niște extremiști. Uh, care sunt uh, tolerați de către guvernul olandez. Sunt absolut înfiorat de aceste duble standarde pe care le folosim întotdeauna uh, luptăm împotriva sau uh, vorbim împotriva Ungariei în momentul în care Ungaria, să recunoaștem, luptă împotriva forțelor extremiste. În schimb, în Olanda, iată, extremiștii sunt la putere. Însă, doamnă Nicolai, uh, colegii noștri din Olanda au luptat împotriva, într-o manieră clară și vehementă împotriva acestui, uh, acestui site. Din păcate însă, ansamblul uh, guvernului olandez cade din ce în ce mai mult în uh, tagma populismului. Sper, că din tot, uh, sper din tot sufletul că în curând situația în Olanda se va schimba și vom putea deveni din nou mândri de acest stat fondator al Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Domnul Filip Cles are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu-mi place când sunt arătați cu degetul polonezii sau alți prieteni europeni din cauza naționalității lor. În rândul polonezilor sunt foarte mulți lucrători cinstiți, însă să ne întrebăm care a fost scopul acestui site internet al partidului PVV. Era într-adevăr un îndemn la ură? Nu, era un site de informare pentru a atrage atenția asupra unor probleme reale. Eu cred că în emiciclu există prea multe persoane care cred că spațiul Schengen nu a provocat probleme. Schengen o a fost un cadou pentru crimă organizată, de fapt. Deci, în loc să pretindeți că sunteți un tribunal care veghează la respectarea ceea ce este corect din punct de vedere politic, ar trebui să ne să abordăm adevăratele probleme. Doar așa putem uh, încuraja cooperarea și respectul reciproc. Vă mulțumesc. Aici se cheie explicațiile pe acest vot. Începem acum cu explicațiile privind uh, rezultatul celor din Rusia. Domnul Kaminski. Domnule președinte, vă mulțumesc, domnilor și domnilor. Ce s-a întâmplat în Rusia nu poate fi numit alegeri. Din punct de vedere tehnic, bineînțeles, uh, au existat uh, liste de vot, urne, au existat candidați, alegătorii au putut merge la, stațiile, la centrele de votare pentru a vota. Însă au existat foarte multe nereguli. Acesta însă nu este singurul motiv pentru care nu putem vorbi de alegeri libere. Candidații care reprezentau o amenințare reală la adresa coaliției uh, aflată la putere, nici măcar nu au putut să participe la alegeri. Deci nu li s-a permis să, să participe. De aceea eu n-am putut vota această rezoluție a Parlamentului European care condamnă ce s-a întâmplat în Rusia, însă care nu merge suficient de departe. Ar fi trebuit să fim mult mai critici, să criticăm lipsa de democrație din Rusia, de fapt. Domnul Hanen, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Fiecare țară a simțit presiunea revanșismului, revanșardismului, statele uh, Baltice, Georgia, Moldova, în 2008 în Georgia. Deci nu trebuie să fii vecin cu Rusia ca să fii uh, cel căruia îi se adresează această politică a Rusiei. Noi uh, suntem cei care am simțit acest lucru, ni s-a expulzat personalul diplomatic. De ce? Ce are Kremlinul de câștigat din acest tip de comportament? Cred că răspunsul se află în ceea ce uh, istoricii germani spuneau ex, exportul contradicțiilor uh, politice. Pentru că se, în felul acesta se incită la violență la graniță. Este vorba în Rusia nu există un regim multipartid, ar fi un obiectiv, dar noi toți ar trebui uh, să urmărim acest lucru în politica externă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum un minut domnul Victor Uspaschi. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru rezoluție din două motive. În primul rând, am fost observator la alegerile pentru domani de stat. Iar în timpul alegerilor prezidențiale am vorbit cu mai mulți candidați și nimeni nu a ridicat obiecții. Deci nu putem spune că alegerile nu au fost uh, corecte. De asemenea, sunt convins că Parlamentul European nu are dreptul moral de a le dicta alților ce să facă. În Uniunea Europeană au loc încălcări ale drepturilor omului, există cazuri când oamenii sunt încătușați, nu se pot uh, întâlni cu alegătorilor și nu au dreptul să apară la televiziunea publică. Parlamentul European nu vorbește despre asta. Chiar încearcă să ascundă toate aceste lucruri. An de an, oamenii sunt râți în tribunale și s-a creat un mecanism care uh, nu le permit oamenilor uh, să dovedească adevărul decât după 10-15 ani, după ce cariera lor politică e practic ruinată. Mă scuzați, acum domnul Stadler, un minut pentru a-și explica votul. Aveți cuvântul. Domnule președinte, sunt încântat de faptul că domnul ce a vorbit înaintea mea. Am fost și eu uh, observator la alegerile din Rus, Rusia, prin urmare nu pot să fiu decât de acord cu domnia sa. Și domnul Gardini a spus aceleași lucruri. Ce s-a întâmplat însă? Ce, cum a, s-a desfășurat discuția? Toți cei care spuneau ceva împotriva conducerii au fost catalogați drept dobitoci. Și eu am fost calificat drept dobitoc și domnul Brok toi. Însă, în același timp, uh, trebuie să recunoaștem uh, faptul că tocmai extremiștii din uh, sala noastră nu sunt dispuși să garanteze libertatea presei. Dar haideți să ne gândim la care a fost obiectivul acestor alegeri. Obiectivul a fost stabilitatea. Rușii nu-și mai doresc să se întoarcă în trecut, în perioada aceea instabilă, și au ales așa cum au ales. Acesta este motivul. Vă mulțumim foarte mult. Urmează acum domnul Bielan un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că antevorbitorii au arătat cât de eficientă este Rusia în a-și construi influența. Astăzi Rusia este lipsită însă de pluralism politic, ceea ce este din ce în ce mai clar și se pune frână libertății presei. Nu toți candidații au avut posibilitatea să candideze, deci și au fost foarte multe nereguli în desfășurarea alegerilor, mai ales faptul că s-a încălcat legea electorală și acest lucru trebuie analizat totuși. Marea realizare este mișcarea din societatea civilă rusă implicată în a dori să determine uh, soarta națiunii, deci trebuie să vedem cum este condusă această națiune. Credem că ar trebui să înceapă un dialog meritocratic cu opoziția democratică regulile pentru partidele politice ar trebui simplificate și ar trebui să existe mai multe libertăți civice. Bruxelles ar trebui să condiționeze cooperarea de uh, anumite condiții. Mulțumesc, domnul Mitro Repo, un minut acum. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Rusia e foarte îngrijorătoare. Trebuie totuși să recunosc să recunoaștem că s-au făcut mari progrese acolo de la căderea comunismului nu a fost nevoie să se recurgă la fraudă la aceste alegeri, deoarece nu a existat un candidat care să-i țină piept uh, lui Putin. Un candidat al unei platforme unice ar fi putut avea succes dacă opoziția era unită. În urma alegerilor pentru Duma în decembrie anul trecut, societatea civilă a devenit mai activă și asta cu autorizația lui Putin. Însă Putin ar trebui să-și dea seama că Rusia din 2010 nu mai e aceeași Rusie de acum 12 ani când a ajuns el la putere. O revoluție precum primăvara arabă nu se va întâmpla în Rusia. Rusia e o țară care trebuie să se democratizeze prin propriile eforturi, de una singură. Iar Parlamentul European trebuie să joace un rol, să mențină, să sprijine societatea civilă și să mențină legăturile cu Duma. Vă mulțumesc, doamna Andrichiene. Mulțumesc domnule, Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea acestei rezoluții și nu cred că evaluează corect rezultatul alegerilor în Rusia. Este important să știm că Parlamentul European a evaluat alegerile și că această evaluare este foarte clară. Nu au fost alegeri libere, nu au fost alegeri corecte. Asta înseamnă că alegerile pentru Duma din decembrie 2011 și alegerile prezidențiale de anul acesta sunt puse sub semnul întrebării, iar legitimitatea câștigătorilor este de asemenea pusă sub semnul întrebării. Este logic ca unii colegi au spus că trebuie modificate niște legi, iar lucrul acesta trebuie să apară în rezoluție. După aceste alegeri, Rusia este diferită și noi va trebui să fim atenți și uh, și să acordăm respectul necesar în relație cu Rusia, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în alte organizații internaționale. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristina Oiland, acum cuvânt. Mulțumesc. Domnule președinte, și eu am votat pentru această rezoluție. În principal, mai ales deoarece foarte multe amendamente importante au fost incluse în această rezoluție. Eu personal și președintele grupului meu, Giffer Hofstadt, am înaintat un amendament foarte important în care spuneam că alegerile prezidențiale nu au fost libere, nu au fost corecte, iar asta înseamnă că Uniunea Europeană, pe ansamblu, ar trebui să tragă niște concluzii și să spună dacă aceste alegeri au fost sau nu legitime și să hotărască dacă președintele ales are legitimitate. Asta, bineînțeles, înseamnă foarte mult dacă ne gândim la relațiile dintre UE și Rusia. Acum câteva zile a avut loc o audiere la care domnii Casianov și Kasparov au fost prezenți și mai mulți colegi au pus întrebări. Au întrebat dacă Uniunea Europeană poate să-și mențină relațiile cu Rusia ca până acum, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Asta e problema. Vă mulțumesc. Un minut, doamna Iatenmachi. Zăprășe, până posla. A, doamna Iatenmachi nu este în sală. Domnul Poselt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Putin este un antidemocrat și tocmai de aceea rezoluția ar, ar fi putut să aibă o formulare mai severă. Dați-mi voie să fac câteva solicitări pentru viitor. În primul și în primul rând, demonstra, libertatea de a demonstra acordată opoziției, eliberarea tuturor uh, membrilor opozițiilor care sunt în continuare încarcerați. 3. Organizarea de alegeri libere cu ajutorul creierii unei prese libere. 4 Uh, crearea unui sistem de înregistrare valid pentru a garanta pluralismul politic și, de asemenea, pe baza acestui uh, nou sistem ar putea fi reorganizate alegerile din, uh, pentru Dumă. Doar astfel, prin atingerea acestor subiecte, ar putea să, am putea să avem o Rusie, într-adevăr, democratică. Mulțumim, urmează domnul Tacula. Puhemies, äänestin tämän rezolution puolesta ja Mulțumesc foarte mult, am votat pentru această rezoluție și ca membru al Uniunii Europene, ca eurodeputat, trebuie să acționăm în numele valorilor noastre. Trebuie să facem să avanseze reformele politice în Rusia, iar Rusia să-și găsească un sistem liber pentru alegeri. Dacă examinăm problema din punct de vedere al europenilor, credem că Parlamentul European, Duma și președintele nu au fost aleși legitim după principiile noastre, ceea ce pune probleme. Trebuie să col colaborăm cu ei, să încurajăm pe calea democrației, dar cred că Uniunea Europeană trebuie să ceară noi alegeri. Mulțumesc chiar la ne-am adunat aici la Strasbourg să nu uităm că alături de noi Consiliul Europei de asemenea, a făcut niște compromisuri în materie de Rusia. Rusia trebuie să-și reevalueze criteriile legate de drepturile omului. Domnul Putin poate să facă mult mai multe. Trebuie să se ajungă la noi alegeri în Rusia, ce ar fi un avantaj și pentru Putin, pentru că mișcările care au început uh, în Rusia nu pot fi ignorate. Mulțumesc foarte mult! Anna Zaborska are acum cuvântul. domnule președinte. Eu am votat pentru această rezoluție, deși mi se pare insuficientă. Descrie neregulile legate de pregătirea și de organizarea alegerilor, însă eu sunt convinsă că în alegerile de fapt au fost manipulate. Am crescut în timpul comunismului când uh, participarea la alegeri era de aproape 100%. Așa sunt datele și acum despre, în legătură cu anumite regiuni din Rusia. Uniunea Europeană ar fi un jucător puternic pe scena internațională dacă ar da dovadă de mai multă putere. Noi depindem de gazul Rusiei, însă Rusia depinde și de miliardele pe care le plătim noi pentru aceste materie primă. Vreau să-i transmitem un mesaj lui Putin. Noi urmărim de aproape ce face. Și ca în cazul Belarusului, dacă dumnealui calcă greșit, suntem gata să luăm măsuri specifice. Acum, domnul Lansberg este ultimul vorbitor. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, votat în favoarea Revoluției în ciuda faptului că s-ar fi putut evalua mai bine alegerile frauduloase din martie. Vreau să vă spun aici că am prezentat un amendament la partea de considerente, dar nu a fost acceptat. Și iată cum sună am analizat cu seriozitate procedura de selecție a unei persoane pentru președinția Rusiei, care nu este considerată competitivă și nu este considerată o alegere adevărată. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Să trecem acum la rezoluția privind Kazahstanul. Primul vorbitor este domnul Kaminski. Mulțumesc! Stimați eurodeputați, din punct de vedere geopolitic, Kazakhstanul uh, joacă un rol foarte important. Nu doar în uh, regiunea în care se află, ci practic în Euroasia. Eurasia. Kazakhstanul e o țară care a reușit să evite conflictele naționaliste și etnice, care sunt atât de frecvente în regiune. și ar trebui să apreciem Kazahstanul pentru toleranța sa religioasă. De aceea am privit cu multă îngrijire ce s-a întâmplat acum, când au uh, murit manifestanți. Asta a îngrijorat practic întreaga lume. De aceea mă bucur să aflu că Așa cum am fost informați recent, autoritățile din Kazahstan au încercat să îi aducă în fața justiției pe vinovați. Ar trebui să transmitem un mesaj clar. Democrația se aplică tuturor, nimeni nu e deasupra legii. Vinovații trebuie să fie trași la răspundere. Vă mulțumesc. Domnul Daniel Hanan însă nu-l văd în sală. Prin urmare, îi dăm cuvântul domnului Murphy. Eh, Domnule președinte, Stânga Unită a propus mai multe amendamente pentru a întări această rezoluție importantă. Am condamnat masacrul brutal al for- întreprins de forțele kazace în decembrie. Am condamnat arestarea opoziției politice și hărțuirea mediei de opoziție a sindicatelor independente și jurnaliștilor. Am susținut, susținut greva lucrătorilor din petrol pentru că eu cred că toate cererile lor sunt justificate și salut uh, curajul tuturor celor din Kazakhstan pe care i-am întâlnit și care au îndrăznit să vorbească cu voce tare în ciuda represiunii. În cele din urmă a trebuit să mă abțin la votul final, iar la această rezoluție, pentru că în ciuda problemelor legate de deteriorarea clară a drepturilor omului, rezoluția uh, în cele din urmă cedează în fața încercării de a spune că de fapt situația se îmbunătățește, când de fapt situația acolo nu se îmbunătățește. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Oiland are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și la rândul meu am votat în favoarea acestei rezol rezoluții. Ieri am purtat o dezbatere în detaliu cu privire la situația din Kazaka, Evenimentele petrecute în decembrie nu pot decât să fie vehement condamnate, iar toți cei care au stat în spatele acestor evenimente ar trebui să fie deferiți justiției. Dacă Kazahstanul uh, face deja asta, atunci nu putem decât să lăudăm autoritățile de acolo. Însă, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de puterea, de re resursele Kazahstanului. Toate acestea fac Kazahstanul un partener esențial al Uniunii Europene. Însă, una dintre precondițiile acestei uh, cooperări este îndreptarea uh, dove- uh, sunt dovezile că Kazahstanul se îndreaptă într-adevăr pe calea democratică. Să sperăm că, într-adevăr, președintele kazah va aduce democrația în Kazahstan. Mulțumim, domnul Țenac. Mulțumesc. Kazahstanul uh, joacă un rol foarte important în Asia Centrală. UE și Kazahstanul au deja niște relații bune, însă cooperarea trebuie consolidată, mai ales în domeniul privind dialogul pe marginea drepturilor omului, comerțul și combaterea terorismului și a traficului de droguri. Salutăm uh, eliberarea domnului Tovniaz Kuciukov și sprijinim eforturile autorităților kazace din Kazahstan de a îmbunătăți situația drepturilor omului ne bucurăm că se dorește anchetarea acelor evenimente pentru a respecta libertatea religioasă conform uh, recomandărilor OSCE. Am condamnat ce s-a întâmplat în decembrie. Noi am crezut că mm, rezoluția a fost prea părtinitoare împotriva guvernului și ne-am abținut de la vot. Și am avut practic aceeași poziție ca și grupul GUE, însă din motive complet diferite. Vă mulțumesc. Trecem acum la situația din Nigeria. Explicațiile de vot, domnul Stadler. Prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea acestei rezoluții. Dați-mi voie însă să spun că ar trebui să vedem imaginea de ansamblu. Uh, ce se întâmplă în toate statele mm, musulmane. Au loc tot felul de atacuri împotriva creștinilor. Vedem mm, astfel de evenimente în Arabia Saudită, în Irak, în Egipt, de asemenea. Minoritatea creștină din Irak, spre exemplu, a devenit din ce în ce mai puțin numeroasă. Majoritatea s-au refugiat până și în Austria. Um, e naiv să spunem că nu avem de-a face cu un conflict religios aici, ba avem de-a, fac, de-a face cu un astfel de conflict care este, este clar sau care duce clar la exterminarea creștinilor din aceste state. Vă mulțumim foarte mult pentru informarea dumneavoastră. În timpul uh, explicațiilor de vot nu prevedem Uh, aplicarea procedurii uh, cartonașului albastru. Urmează domnul Kaminski. Domnule președinte, stimați colegi, creștinii astăzi în toată lumea sunt un grup religios care este persecutat în foarte mare măsură. Lucrul acesta se întâmplă pe foarte multe continente și din nefericire și în Nigeria. Noi, creștinii, uh, mulți dintre ei fiind în această încăpere, avem un sentiment de fraternitate cu frații persecutați din Nigeria. E bine că Parlamentul European a luat atitudine în această chestiune. Fără îndoială, în secolul 21, cei care vorbesc despre iubirea aproapelui și iubirea lumii, deci creștinii, pot fi uciși și pot fi lipsiți de drepturile lor. Trebuie să spun că nu numai că ne rugăm pentru ei, dar îi și susținem în acțiunile noastre. Mulțumesc foarte mult! Domnul Paul Murphy are acum cuvântul un minut. Mulțumesc. Împreună cu partidul nostru uh, soră din Nigeria condamn violențele acestei organizații Boko Haram care nu are nimic de oferit lucrătorilor, nu face decât să acutizeze violențele religioase și etnice. Extorsiunile și corupția de asemenea sunt un fenomen uh, foarte comun acolo. Care este soluția? Niște mișcări de masă care să unească lucrătorii împotriva dușmanilor comuni în, data, de, în cazul acesta cei corupți, elitele țării, cei care fură resursele petroliere enorme. 1% din populație pune mâna pe 95% din veniturile generate de petrol, în timp ce marea majoritatea populației trăiește în sărăcie. Nu era vorba la acele demonstrații doar de schimbări în ceea ce privește uh, petrolul, era vorba de asemenea de schimbarea sistemului. Împotriva acestor lucruri s-au uh, manifestat oamenii. Vă mulțumesc. Domnul Poselt acum. Domnule președinte, în al optelea producător de uh, petrol la nivel mondial, un stat cu 150 de milioane de cetățeni, uh, minoritatea creștină este puternic discriminată, după cum atacurile împotriva unor biserici de acolo ne arată clar. Dacă Uniunea Europeană nu poate dovedi că protejează creștinii din întreaga lume, atunci cu siguranță cetățenii uh, de etnie, de religie creștină vor fi persecutați în întreaga lume. Noi trebuie să spunem clar uh, că, trebuie, că îi protejăm pe creștinii din uh, întreaga lume. Dacă nu o facem noi, atunci cine să o facă. Mă bucur că Parlamentul European și-a asumat responsabilitatea în acest sens și mi-aș dori ca și doamna Ashton să facă același lucru. Vă mulțumim foarte mult. Trecem la rezoluția privind al șaselea forum al apei. Doamna Miranda. Nu este în sală. Urmează, prin urmare, domnul Stadler. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am purtat o dezbatere astăzi foarte interesantă pe marginea acestei rezoluții. Consider că anunțurile făcute de doamna comisar sunt importante la rândul lor. Domnia sa spunea clar că cei care nu aplică într-o manieră corectă directiva privind apa vor fi trași la răspundere. Acest semnal uh, a fost tri- transmis, de asemenea, statelor care nu fac obiectul acestei directive. Arătăm clar că Uniunea Europeană dorește să folosească apa într-o manieră rațională, însă trebuie să ne gândim dacă pe viitor nu ar trebui să facem o diferență cât se poate de clară între apa potabilă și apa folosită în alte scopuri. Această diferențiere trebuie să se facă la nivel mondial pentru că nu mai putem accepta ca cetățeni din uh, alte zone ale lumii Uh, să fie obligați a folosi pe post de apă potabilă apa care ar trebui să fie folosită în uh, scopuri industriale. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii vor avea peste tot în lume apă curată. Urmează domnul Kaminski. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am uh, adunat aici uh, la Strasbourg uh, între 12 și 16 martie, iar la Marsilia se desfășoară cel de-al șaselea forum mondial al apei, care discută chestiuni foarte importante pentru noi, importante pentru o mare parte a locuitorilor globului. Sunt zone în Africa unde accesul la apă nu este posibil sau nu există. De aceea, Susțin foarte mult declarația aceasta că accesul la apă este un drept fundamental al omului. Apa este esențială pentru om. Deci este foarte bine că Parlamentul European, ca și Comisia Europeană, se angajează uh, și iau poziție în această privință. Sperăm ca forumul să aibă deliberări încununate de succes

Domnule președinte, săptămâna trecută la Roma am putut să observ cum s-au pregătit uh, o serie de organizații internaționale pentru acest forum mondial. Printre aceste organizații se număra și FAO. E vorba despre o temă esențială pentru umanitate, tocmai de aceea salut această rezoluție, însă trebuie să ne preocupe mai mult tema apei. Apa poate fi o sursă de viață, dar în același timp poate fi o sursă de moarte, a morții, pentru că uh, nu trebuie decât să ne gândim la conflictele armate generate de absența apei. Și tocmai de aceea consider că, după cum spunea doamna Băsescu, avem nevoie de o, o gestiune rațională a apei și în același timp uh, privatizarea apei uh, sau uh, serviciilor care oferă apa, companiilor care furnizează apa ar trebui să fie limitată. Să nu uităm faptul că vorbim aici despre un bun care e și ar trebui să fie la o, o fie, să fie oferit întregii om umanități. Și tocmai de aceea amendamentul meu susține că apa nu ar trebui să fie motiv de șantaj. Vă mulțumim, urmează domnul Teană. Ca și grupul meu, am votat pentru moțiunea de rezoluție privind cel de-a șaselea forum mondial al uh, apei. Aproape jumătate din populația mm, din țările în curs de dezvoltare nu are acces la apă și și în continuare 800 de miliard, milioane de oameni încă folosesc uh, apă care nu este potabilă. E important să avem recomandările din acest raport. Se, se recunoaște de asemenea și importanța pe care o are accesul la apă curată în zonele conflictuale și sprijinim implementarea acordurilor internaționale pentru gestiunea comună a pânzei freatice, și a apelor uh, dincolo de frontiere. Acest lucru e relevant mai ales în Orientul Mijlociu, unde accesul la apă e ceva fundamental pentru toate părțile implicate. Vă mulțumesc. S-a încheiat lista de vorbitori. Închidem sesiunea.